Okay, ich bitte noch alle Kolleginnen und Kollegen, die Plätze einzunehmen. Doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile ca să putem începe în sfârșit cu sesiunea de votare. Horst Schnellhardt ist auch eingeladen. O invit și pe doamna Schnellhardt să ia parte la vot, dacă dorește. Și începem cu votul de la punctul 16, o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată Comisiei și Consiliului cu referire la uh, uh, conferința de la doua, COP19. Vă rog să verificați mai întâi dacă aveți cartelele la uh, dumneavoastră și deschid un vot de probă. A votat toată lumea? Am închis votul. Ia să vedem. 36 pentru, două abțineri se adoptă. Întrebarea adresată Consiliului. Cine e pentru? Ridicați sus mâna. Împotrivă. Abțineri. Cu foarte puține voturi împotrivă se adoptă. Trecem la punctul numărul 17. Raportul Frederic Ries dorește raportarea să mai ia cuvânt o dată? Pentru că așa am înțeles. Domnule președinte, știu că ne grăbim, dar aș dori timp de un minut, două, să amintesc de mize. Este a doua lectură anticipată și acum uh, un an am avut aceeași discuție, prima discuție, în aceeași sală. Vreau să vă amintesc că am avut trei reuniuni de trialog sub președinția cipriotă. În ceea ce privește câmpul de aplicare, este vorba despre alimente speciale și se aplică câmpul de aplicare persoanelor care au nevoie, nou-născuții, copiii mici și bolnavi. Celelalte produse alimentare, snacurile, patoanele de cereale se transferă în legea generală pentru alimente. Apoi, în ceea ce privește lactoza și glutenul, prioritățile noastre la votul din plenară, acestea sunt incorporate în regulamentul FIT. În ceea ce privește etichetarea, am avut un succes, am convins statele membre în ceea ce privește restricțiile să fie aplicate timp de 12 luni. De asemenea, suntem preocupați să eliminăm uh, elementele ce contaminează Există o declarație a Comisiei în ceea ce privește pesticidele care sunt perturbatori endocrini. Am încercat să fiu succintă, dar mai am să vă spun ceva. Este un acord în a doua lectură anticipată. Mi se pare că este un compromis bun. Am câștigat și timp. Și în ceea ce privește procedura de primă lectură accelerată, ne-am confruntat uneori cu refuzul Comisiei și Consiliului să cedeze pe anumite puncte. Faptul că avem un vot legitim în primă lectură în plenară ne-a ajutat uh, să câștigăm uh, teren pe mai multe puncte. Vă mulțumesc, le mulțumesc raportorilor din umbră care au fost foarte eficienți și care au contribuit la adoptarea acestei legislații. Persoanele bolnave și vulnerabile nu sunt consumatori ca toți ceilalți. Vă mulțumesc, domnule președinte. Vielen Dank und Vă mulțumesc și eu, spune președintele, și acum uh, propun uh, să votăm prin vot electronic. Este o premieră. Dar, uh, iată, adoptăm, respingem în a doua lectură anticipată și votul e deschis acum. A votat toată lumea? Vot închis. 53 pentru, nimeni împotrivă, 3 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă cu o majoritate covârșitoare. Mulțumim frumos. Trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Concluziile de la Nagoya. Din nou, un singur vot. Uh, Cine este pentru? Mâna sus. A, nu. Mi se spune că trebuie să votăm electronic. Vot electronic deschis acum. A votat toată lumea. Am închis votul. Adoptat în unanimitate. Perfect, vă mulțumesc. Acum lucrurile se complică un pic. Trecem la e, eh, raportul USCHI și înainte să începem cu votarea, raportorul dorește să mai ia cuvântul încă o dată. Vă rog, domnule Uschi. Děkuji, pane předsedo, budu, eh, budu hovořit... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. Permiteți-mi să vorbesc limba mea maternă, ceha. Înainte de a trece la vot, vreau să uh, reiterez uh, trei elemente importante ale acestui uh, raport. Mai întâi, clasificarea și identificarea autovehicolelor în ce privește polarea fonică, așa numitul sistem AVAC. Și în această privință ne-am am pus de acord ca uh, uh, clasificările să se facă uh, pe bază voluntară. Uh, mai există uh, două amendamente foarte importante în legătură cu uh, anexa 3, uh, tabela de valori. Indiferent de rezultatul votului, care va fi unul strâns, uh, avem problema că votul nu va fi unul suficient de convingător. Tocmai de aceea vreau să spun că îmi doresc foarte mult să ajungem cât de repede în plen cu acest uh, vot pentru a vedea care este poziția Parlamentului European și pentru ca în numele Parlamentului uh, European să putem formula un mandat uh, solid pentru aceste măsuri care sunt preconizate. Mulțumim, spune președintele. Deci, avem două amendamente care nu sunt neadmisibile, 23-24 și 23 și acum începem cu 46. Cine pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Amendamentul 40. Amendamentele 47, 48 și 14. Deci, nu, se dorește o verificare la, vot, la 46. Vot electronic deschis. A votat lumea? Vot închis. Se respinge. Bun. Și atunci, trecem la articolul 3 unde avem amendamentele 47, 48 și 314, care sunt identice și le votăm împreună. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm electronic. Pentru că nu este suficient de clar, votul electronic e deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Acum este mai clar, se adoptă. Amendamentul 4. Cine e pentru? împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 50 și trans 16 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 53. Cine e pentru? Cine împotrivă? Abțineri. Respins. 54. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Nu? Se dorește verificare. Vot electronic deschis pentru amenamentul 54. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă foarte clar. Dar nu așa s-a văzut. Bun. Uh, s-a adoptat 5-4, trecem la 5-5. Vote, uh, votul e deschis. Și acum cine împotrivă? Abțineri se adoptă. Tran 17 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 56 pentru. Împotrivă abțineri, respins. Și se dorește o verificare pentru 56. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge și acum. Amendamentul consolidat 1, vot electronic. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Se respinge. 58. Nu. Nu, trebuie să votăm uh, individual amenamentele. Amenamentul 62. Cine pentru? Pe exemplarul meu este la pagina 4. Amenamentul 62, repetă președintele. Împotriva? Abține respins. Amendamentul 60, cine pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 63, pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 64, pentru? Împotrivă. Abțineri, respins. 58 și 61 compatibile. Cine e pentru? împotriva, abțineri, cred că se respinge. Dar verificăm electronic. Amendamentul 58 și amendamentul 61, vot electronic deschis. A votat toată lumea, atunci închid votul. Se respinge. IMCO 10. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. se adoptă în principiu, dar verificăm electronic, pentru că nu e foarte clar. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Da, se adoptă totuși clar. Deci vă rog să ridicați mâna uh, pentru a vă exprima votul. Și acum trecem la amendamentul 6. Cine e pentru? Împotriva abțineri adoptat. Amendament consolidat 2 pe care o votăm electronic. Votul electronic e deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se respinge. Și atunci la, urma, urmează 66 și 68. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Amenamentul 7 nu, e caduc. Tran 21. Asta trebuie votat. Cine pentru? Cine pentru Tran 21? Împotrivă, abținere, adoptat. 70 și IMCO 11 identice. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 71 și 72. Cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptate. 73. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 76. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 74 și 75. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptate. 79 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptate. Trecem la următorul compromis, amendamentul de compromis 3. Cine e pentru? Împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 9 pentru, împotriva, abținere adoptat. Amendamentul de compromis 4. Cine e pentru? Împotriva, abținere adoptat. Amendamentul 11 pentru, împotriva, abținere adoptat. IMCO 15 cade, și trecem la 12 și IMCO 16, identice. cine e pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 85 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 86 pentru, împotriva, abțineri, respins. 13 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 87 și tran 25 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Amenamentul 15 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 16, 88 și tran 26 împreună, cine pentru, împotriva, abțineri, adoptate. 17, 89 și tran 27 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 18, 90 și tran 28 pentru, împotrivă, abțineri adoptate. 92, cine e pentru? Împotriva abțineri, respins. 93 pentru, împotriva abțineri, respins. 94 pentru, împotriva abțineri, respins. Trecem la anexe. Amendamentul 95 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm electronic pentru că n-a fost suficient de clar. Amendament 95, uh, uh, vot electronic, închis acum. Se adoptă. 96 pentru, împotrivă, Abțineri respins. 97 pentru, împotrivă, abțineri, respins. No, 98 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 99 pentru, împreună cu 100, împotrivă, abțineri, respins. 101 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 102 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 103 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 pentru, împotriva, abțineri, respins. 106 pentru, împotriva, abțineri, respins. 109 pentru, împotriva, abțineri, respins. 108 pentru, împotriva, abțineri, respins. 107 pentru, împotrivă. PPE se abține sau ce faceți? Bun, atunci haideți să votăm electronic pentru că nu era deloc uh, clar. Amendament 107, verificare electronică. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Iată, se adoptă. Tran 29 acum, cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. 111 și 112 pentru, Împotrivă? abțineri respinse. 113 pentru, Împotrivă? abțineri respins. 114 pentru, Împotrivă? abțineri respins. 20 prima parte punctul A, 115 prima parte punct A și IMCO 17 care sunt identice. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Acum 20 partea a doua punctul B, 115 partea a doua punct B și IMCO 18. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Trecem la amendamentul 20, partea 3, punct C, 115, partea 3C și IMCO 19. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 116 pentru? Împotrivă? Abținere respins. Și acum amendamentul consolidat numărul 5, anexa 3, care va fi un vot electronic, ca să fim siguri. Am deschis votul, a votat toată lumea, Votul este închis acum. Se adoptă. Cu aceasta Evi, uh, ai aplaudat pentru că vrei să intervii pe punct de procedură sau ce se întâmplă? Și trecem la amendamentul do, amendamentele 22 și IMCO 21 identice. Cine e pentru? Împotrivă? Încă o dată. Deci nu s-a exprimat decât verzii la vot. Încă o dată, cine este în favoarea amenamentelor 22 și IMCO 21? Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. 135. Cine pentru? Împotrivă. Se pare că se adoptă, dar verificăm electronic pentru că uh, colegii nu prea ridică mâna. Deci, încă o dată, verificăm amendamentul 135, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. 36 pentru, 24 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă foarte clar. Deci vă rog să participați la vot. Da? Ridicați mâna atunci când vi se cere. Amendamentul 136, pentru că celelalte sunt caduce. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? adoptat. 137 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 138 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 139 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 140 pentru, împotriva, abțineri, respins. Impă 22 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. IMCO 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă și ăsta. 142 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat și 143 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem acum la considerente, amenamentul 25, vot pe părți, în patru părți. Prima parte, cine pentru? Împotriva abțineri adoptată. Partea a doua, pentru? Împotriva abțineri adoptată. Partea a treia, pentru? Numai 10 Zeber pare să fie în favoarea acestei a treia părți. Deci cine e pentru a treia parte de la, de la 25? Mâna sus, vă rog. Cine împotrivă? Abțineri respinsă. Și ultima parte. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri respinse. Tran 1 acum. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. Amendamentul 1 pentru? Împotrivă? Abțineri adoptat. IMCO 2 pentru? Împotrivă? Abțineri respins. Amendamentul 26. Verificăm. A, se dorește verificarea. Deci verificăm electronic. IMCO 2. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul se respinge. Și atunci 26. Cine pentru? Împotriva, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 32 2 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 32 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 29 cade, 30 pentru, împotriva abținere adoptat. Pen, 31 pentru, împotriva abținere adoptat. 33 pentru, împotriva abțineri adoptat. 34 pentru, verificăm, verificăm amendamentul 33, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Se adoptă. 34 pe, cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. IMCO 3 cu vot pe părți, prima parte. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptată. A doua parte, pentru? Împotrivă? Abțineri? Și asta se adoptă. Bun, și atunci trecem la IMCO 4, pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Tran 3 pentru, împotriva, abțineri, respins. Tran 4 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Se dorește verificarea amenamentului Tran 4. Vot electronic deschis. A votat toată lumea? Vot închis acum. Încă o dată se pare că noi am fost prea rapizi aici la pupitru. Deci vot electronic, tran 4, vot deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul acum. Iată, se adoptă. 36. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptat. IMCO 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Adoptat. 38 pentru. Împotriva. Abțineri. Nu e suficient de clar. Verificăm electronic amendamentul 38. A votat toată lumea? Vot închis. Ba, era totuși clar. Se respinge. Tran 6. Cine pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 39 pentru. Împotriva abțineri adoptat. 42 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 44 și Tran 8 Da, se votează împreună. cine pentru? Împotriva. Abținere, respins. Tran 9 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Tran 10 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Tran 11 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 3 pentru. Împotriva abțineri adoptat. Și acum IMCO 7, cine pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Și TRAN 13 pentru, împotriva, abțineri, respins. Și atunci vot final asupra propunerii astfel amendate. Raportorul cere cuvântul. Thank you, thank you very much indeed uh, before the final vote. Uh... Mulțumesc foarte mult. După cum spuneam, rezultatul ar putea să fie strâns, nu anticipam să fie, nu anticipam să fie atât de strâns, doar la un vot. De aceea aș ruga grupul meu să voteze împotrivă la ultimul, la votul final. Vă mulțumesc. Gut, wir stimmen elektronisch. Bun. Atunci, haideți să votăm electronic, vot final asupra raportului, votul este deschis. Vreau să întreb dacă a votat toată lumea. Atunci închid votul. Se adoptă cu o majoritate la mustață. Și acum al doilea vot final cu privire la uh, rezoluția legislativă. Votul este deschis. A votat toată lumea? Mai lipsesc patru colegi, doi colegi. Haideți, am închis votul. 30 pentru, 27 împotrivă, 2 abțineri. Iată, se adoptă. Acum vreau să întreb raportorul. Domnule Uschi. Tocmai am adoptat cu o, o majoritate minusculă acest raport. Vreau să întreb uh, cum uh, intenționați acum să obținem uh, un vot, o adoptare în primă lectură, să vreți să intrăm în a doua lectură. Spuneți-ne, vă rog, care este intenția noastră. După cum spuneam, cred că a doua lectură este singura opțiune posibilă. Nu văd cum am putea începe negocierile acum. Aș propune a doua lectură și după aceea plenară. Vă mulțumesc. Yeah, to go to the plenary, but, but it... Sorry, vielleicht muss ich es nochmal, weil ich... Îmi cer scuze. Uh, și eu trebuie să mă mai obișnuiesc cu noile reguli. Uh, Eh, considerați că putem demara negocierile? Nu, nu. Bun. Deci nu deschidem negocieri. Asta înseamnă că fără negocieri mergem în plenară și vom vota în plenară acest eh, dosar. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru colaborare și concentrare pe subiect. Wir kommen jetzt zum Bericht Wir kommen jetzt zu dem Bericht Transparenz. Și acum, nu știu, cine, colegul care face aici gimnastică și agitație în sală, Poate vreți să vă continuați discuțiile afară, pentru că noi continuăm cu votarea. Trecem la transparența măsurilor care reglementează prețurile medicamentelor de uz uman și așa mai departe. Trecem direct la vot și anume amendamentul 80. cine e pentru? Împotrivă, abținere adoptat. 81 pentru, împotrivă, abțineri respins. 12 pentru, Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 83 și 172 împreună, pentru că sunt identice. Și întreb cine e pentru? Împotrivă? Abțineri respinse. 84 IMCO 13 și IMCO 11 împreună. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Respinse. Deci verificăm totuși electronic IMCO 11, IMCO 13 și 84. Vot electronic e deschis. A votat în lumea? Atunci închid votul. Se respinge. 13 acum. Cine e pentru? împotrivă, abținere adoptat. 85 pe, pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 86, 87 și INCO 14 luate împreună. Cine e pentru? Împotriva, abțineri adoptate. 88 pentru, împotriva, abțineri respins. 89 pentru, împotriva, abțineri respins. IMCO 15 pentru, împotriva abțineri respins. 14 pentru, împotriva abțineri adoptat. 90 pentru, împotriva abțineri adoptat. 91 pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 1 pentru, Se dorește verificarea la amenamentul 91. Verificăm electronic. Amenamentul 91. Votul e deschis. A votat toată lumea? Vot închis. Atunci și se adoptă. Foarte clar. Compromisul 1. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Putem da pagina și trecem la 121. Cine pentru? Trecem la amenamentul 121, repetă președintele pe pagina 5 a listei de voturi. 121. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 122. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 123. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 17. Pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. Adoptat. 18 pentru, împotrivă, abțineri, adoptată. Osta 24. Cine pentru? Împotriva? Abținere adoptată. 125 pentru. Nu, cade, cade, cade. Compromisul 2. Pentru. Împotriva? Abținere adoptată mai putem da niște pagini și ajungem la amenamentul 7, nu, la 120 și 152 pentru, împotriva, abțineri adoptate. 153 pentru, împotriva, abțineri respins. 154 pentru, împotriva, abțineri respins. IMCO 21 pentru, Împotrivă. Abțineri respins. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. Urmează compromisul 3 al lui Peter Lize. Pentru, împotrivă, abținere adoptat. Mai avem amendamentul 174 înainte de următorul compromis. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 4 acum. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. Mai sărim niște pagini până la 215. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 217. Nu. Verificăm electronic 215. Votul e deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul și iată se adoptă. 217 cade și ajungem la amendamentul consolidat 5, vot electronic deschis. A votat toată lumea? Atunci închid votul. Foarte clar. Nici nu trebuia să fie compromis atât de clar. Amendamentul 225 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 226 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 30 și... Nu, se dorește verificarea la 226. Vot electronic deschis. A votat toată lumea. Atunci închid votul. Se adoptă. 30 și 31 împreună. Cine pentru? împotriva, abțineri, adoptate. 227, nu, se dorește verificarea la 30 și 31, vot electronic deschis. A votat uh, toată lumea? Atunci închid votul. Se adoptă. 227 cade, 228 atunci cine pentru? Împotriva, abține respins. 229 pentru, împotrivă, abțin respins. 32 și 33 și IMCO 35 și IMCO 36 toate împreună. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 230 pentru? Împotriva? Uh, abține respins. 37 IMCO. Cine pentru? Împotriva, abținere adoptată. 231 și 234 împreună. Cine pentru? Împreună, abțineri, respinse. 232 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 și IMCO 38 care se adoptă împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respinse. 233 pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptate. Adoptat. 235 pentru. 235, da, trebuie să-l votăm. Cine pentru? Împotrivă? Abține respins. 236 pentru? Împotriva, abține respins. 237 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 238 cu un amenament oral. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu e clar. De aceea propunem să verificăm electronic. Vot electronic deschis. A votat toată lumea. Atunci închid votul. Se adoptă. Amenamentul consolidat 6. Vot electronic, aș zice eu. Votul e deschis. A votat toată lumea? Închid votul atunci. Se adoptă 247 și 248 împreună. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri respinse. 249 pentru. Împotriva. Abțineri respins. 250 și 251 împreună. Cine e pentru? împotriva, abține respinse. 252 și 253 împreună. Cine pentru? Împotriva? Abțineri respinse. 254 și 50, 255 împreună. Cine pentru? Împotriva? Abțineri respinse. Verifică. Se dorește la 20 de 54 și 255. Votul electronic e deschis. Ați votat cu toții? Am închis votul. Da, se respinge. 256 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 39 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 257 cade și trecem la compromisul 7. Ba nu, se corectează președintele la 258. Trebuie să-l mai votăm și pe asta. Cine e pentru? 258. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Și acum compromisul 7. Pentru? Împotriva abțineri? Adoptat. Și acum trecem la un calup mai mare, cu privire la articolul 16, 40 eh, până la 264 și toate care se află între astea două, cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu, este clar. Se dorește verificarea. Deci votăm electronic aceste amendamente și votul e deschis. Ați votat cu toții? Vot închis. Ba da, se adoptă. 266, acum 267, 268 și 270, ba nu, se pare că sunt caduce, ce bine, trebuie să mă corectez, spune președintele. Și trecem la IMCO 46, care este următorul nostru vot. IMCO 46, cine pentru? Împotriva? Abțineri? Respins. 41 și 271 Cine pentru? Împotriva. Abținere adoptată. 42 și IMCO 49. Cine pentru? Împotriva. Abțineri adoptate. Și trecem la considerente. 44 și IMCO 1. Cine pentru? Împotriva abțineri adoptate. 46. Cine pentru? împotriva abțineri adoptat. Și verificăm amendamentul 46, votul e deschis. A votat toată lumea, atunci închid votul și se adoptă. 47 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 48 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 49 pentru, împotriva, abținere adoptată. 50 pentru, împotriva, abțineri adoptată. IMCO 2 pentru, împotriva, abțineri adoptată. 51 și IMCO 3 împreună, cine pentru, împotriva, abțineri respins. Amendamentul 1 pentru, împotriva, abțineri adoptat. IMCO 5 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 52 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 53 și 55 pentru, Deci 53 și 55 identice. Pentru că 52 a fost respins. Trecem la 53-55 împreună. Cine pentru? Împotrivă? Abține respinse. 3 pentru. Împotrivă? Abținere adoptat. 54 pentru. Împotrivă? Abținere adoptat. 56 pentru. Împotrivă? Abținere adoptat. 57 pentru împotrivă, abținere adoptat. 4 pentru, împotrivă, abținere adoptat. IMCO 7 pentru, împotrivă, abținere adoptat. 58 și 59 împreună, cine e pentru? Împotrivă, abținere respinse. 61 pentru. 60. Nu, nu, nu, trebuie să-l votăm și pe 60. Deci votăm pe 60. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Adoptat. 61 pentru, Împotrivă. abțineri, respins. 7 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 71 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 72 pentru, Împotrivă. abțineri, adoptat. 8 și IMCO 10 împreună, pentru că sunt identice, cine e pentru, împotrivă, abținere adoptat. 77 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 11 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 78 pentru, nu, cade, 79, 79 cine pentru, împotrivă, abțineri, respins. Trecem astfel la votul final asupra propunerii astfel amendate. Vot electronic e deschis. A votat toată lumea. Atunci închid votul. Și se adoptă. Și vot final cu privire la propunerea de rezoluție legislativă în ansamblu. Vot deschis. Ați votat cu toții? Atunci am închis votul. Felicitări doamnei raportoare. Și acum trebuie să întreb din nou pe doamna raportor dacă consideră că uh, suntem pregătiți să demarăm negocierile cu Consiliul. Vă rog, răspundeți cu da sau nu. I wish to say yes. Aș dori să spun da mai ales dacă mă uit la rezultat. Însă, din câte înțeleg, unii dintre colegi nu au avut, aparent, timp să citească în detaliu textul, să vadă ce schimbări s-au făcut, pentru că am operat modificări substanțiale. Dacă raportorii din umbră îmi spun că și grupurile îi vor urma la vot, atunci da, am să cer acest sprijin. Dacă raportorii, iată, îmi spun că așa stau lucrurile, da, cer sprijinul Comisiei. Atunci înțeleg că suntem de acord să uh, deschidem negocierile. Există totuși Există obiecții. Linda McAvan. I'm sorry, Chair, but we do... Îmi pare rău, domnule președinte, să obiectăm la această abordare. Am prefera, cel puțin raportul nostru din număr obiectează am preferat ca raportorul de numele să ne contacteze încă o dată în ianuarie să discutăm chestiunile mai în detaliu. Nu suntem dispuși să acceptăm astăzi deschiderea negocierilor cu Consiliul. Deci, iată, din partea socialiștilor și democraților există obiecții. Cine este în favoarea propunerii să decidem în ianuarie demararea negocierii? Văd că dați din cap uh, în sens afirmativ. Bun, atunci în ianuarie revenim în comisie la, pe acest dosar. Perfect. Dann möchte ich mich, weil wahrscheinlich ein, zwei oder drei Kollegen. Pentru că sunt câțiva colegi care probabil nu vor mai asista la următoarele puncte de pe ordinea de zi pe care urmează să le discutăm. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor și colegilor pentru colaborarea lor de pe parcursul acestui an. Mă rog, dacă m-ar asculta. Dar, oricum, vă doresc uh, sărbători fericite, un Crăciun binecuvântat, uh, la mulți ani și să ne revedem cu toții voioși și sănătoși anul viitor. Vreau să mulțumesc și colaboratorilor, interpreților noștri, asistenților care ne ajută, pentru că fără aceste persoane Uh, am fi lipsiți de orice temei a muncii noastre. Deci, încă o dată, vă mulțumesc pentru sprijin și vă doresc toate cele bune pentru anul viitor. Și acum, trecând la următorul punct, punctul 21 de pe ordinea de zi, trebuie să stric tot mai tare, constată președintele. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 21. Și acum trecem la punctul 21 și am marea rugăminte, dacă nu vă supărați, aceea care vreți să rămâneți, să stați aici, aceea care vreți să vă pupați și să vă îmbrățișați de la mulți ani cu colegii, să o faceți în altă parte, respectiv să ne lăsați să ne dăm Uh, concursul pentru uh, a-l asculta pe Klaus Berend din partea Comisiei Europene cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a produselor chimice. Iată, vedeți pe ecrane prezentarea care uh, ne-a adus-o Comisia Europeană și dau cuvântul Comisiei acum. Thank you very much, <clears throat> Mr. Chairman. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, pentru că îmi dați ocazia să prezint și să discutăm aici raportul Comisiei prin comunicare referitor la utilizarea în condiții de siguranță a produselor chimice, întocmit în cadrul regulamentului prin clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și amestecurilor de substanțe. După cum știți, Etichetarea este principala metodă de a comunica, de a informa publicul în legătură cu riscurile prezentate de aceste produse. Există patru componente principale atunci când vorbim de etichetare. Pictogramele propriu-zise, simbolurile folosite, apoi cuvintele de avertizare și o serie de afirmații care sublinează riscul sau măsurile de precauție necesare. E un sistem statuat prin acest regulament, un sistem care este similar cu cel existent în Uniunea Europeană. O scurtă istorie și cadrul general. Comisia a fost mandatată să efectueze acest studiu printr-un amendament introdus în regulament de Parlamentul European acesta se regăsește la articolul 34, unde se spune că Agenția pentru Substanțele Chimice trebuie să efectueze un studiu pentru a vedea cum se poate comunica publicului acest pachet de informații referitoare la produsele respective. Studiul a fost realizat în cooperare cu autoritățile competente din statele membre și cu alți protagoniști. Pe baza acestui studiu efectuat de ECA, Comisia urma să redacteze un raport, tocmai raportul pe care l-ați primit. De asemenea, se cerea prezentarea unei propuneri legislative de modificare a regulamentului CLP. O să vă prezint pe scurt studiul efectuat de ECA ECA a cooperat îndeaproape cu experți din statele membre și cu alți protagoniști în cadrul unei rețele constituite în încercarea de a asigura o bună comunicare a elementelor de risc. S-a efectuat întâi un studiu de tip Eurobarometru, noiembrie-decembrie 2010, folosind un chestionar redactat în cooperare cu partenerii mai bine de 26.000 de cetățeni au fost intervievați. Rezultatele, prin urmare, sunt reprezentative pentru populația de mai bine de 500 de milioane a Uniunii Europene. Pe lângă aceasta, ECA a comandat un studiu calitativ efectuat de un grup de universitari menit a indica cum oamenii evaluează produsele chimice și cum aceste evaluări se leagă de modele de comportament în condiții de siguranță. Acest studiu a fost efectuat în trei state membre, numai nu are aceeași acoperire ca și studiul Eurobarometru. Rezultatele le puteți găsi pe site-ul ECA, vedeți acolo linkul. Care au fost concluziile principale? În primul rând, am constatat că unele dintre noile pictograme erau ușor de recunoscut și de înțeles de publicul în ansamblu, mai ales cele care semănau foarte mult cu pictogramele vechi. Vedeți aici noile pictograme, nou regulament și în partea dreaptă pictograma veche. Un click, vă rog. Vedeți, de exemplu, caracter inflamabil, foarte ușor recunoscut, mai bine de 80% dintre cei intervievați l-au recunoscut, la fel și cel care este folosit pentru a semnala substanțele explozive. Mai bine de 80% dintre cei intervievați au înțeles foarte bine ce însemna pictograma respectivă. Unele dintre noile pictograme n-au fost așa de ușor înțelese, de exemplu aceasta este noua pictogramă pentru un risc serios împotriva sănătății umane, n-a fost recunoscut, doar 20% dintre intervievați au recunoscut și doar 12% înțelegeau sensul. Un alt nou simbol din regulament, semnul exclamării, Sigur, a fost recunoscut de mulți, dar din alte motive, pentru că e un semn tipografic în ultima instanță. Dar înțelegerea sensului propriu zis a fost foarte scăzută, la 11%. Un alt simbol, al minte ușor de recunoscut, craniul și oasele încrucișate, folosit și în vechiul sistem, dar nu a fost înțeles decât de foarte puțin dintre cei intervievați, doar 33% au înțeles ce înseamnă. Totuși, luăm notă de faptul că alte studii efectuate în alte contexte au indicat că acest simbol este destul de bine înțeles ca semn de pericol. O altă concluzie a studiului efectuat de ECA a fost aceea că de multe ori ambalajul produsului transmite mesaje diferite sau unele care contrastează cu pictogramele și cu informațiile de pe etichetă. De exemplu, dacă ambalajul folosește anumite culori sau are imagini de persoane sau peisaje naturale, consumatorii de multe ori deduc că produsul nu este deloc periculos. Pe când culori cum ar fi roșu și negru în ambalaj adesea sugerează utilizatorilor că respectivul conținut poate fi periculos. Pe baza acestor concluzii, și ar trebui probabil aici să adaug că studiul ECA nu a examinat în detaliu modul de înțelegere a afirmațiilor referitoare la pericole sau la avertismentele scrise pe produs. Pe baza acestor concluzii, prin urmare, am dedus că propunerea de modificare a regulamentului în acest moment nu este justificată. În loc de aceasta am recomandat cinci măsuri. În primul rând, trebuie să fie organizate campanii de sensibilizare și informare în statele membre. Acestea trebuie să fie pregătite în cooperare cu protagoniști din diferitele state membre, pentru că Perceperea riscurilor și înțelegerea acestor mesaje diferă de la un stat membru la altul. Trebuie văzut care ar fi calendarul cel mai bun pentru astfel de campanie de conștientizare. În prezent, noile pictograme și noua etichetare sunt obligatorii doar pentru anumite substanțe chimice, pentru că majoritatea produselor care sunt vândute consumatorilor sunt mixturi, sunt amestecuri. Pentru acestea, regulamentul se aplică doar cu începere din iunie 2015. Deci, eventual, în anul dinaintea intrării în vigoare, ar trebui să desfășoare astfel de campanie de informare care să implice entități din statele membri, ECA ar fi cea mai, cel mai bun coordonator în cooperare cu această rețea de comunicare a riscurilor. De asemenea, campaniile vor trebui să se orienteze spre diferite categorii de public. În Slovenia am aflat că sunt lecții obligatorii în școală cu privire la mesajele de pe etichetele produselor. E o metodă eficientă de a informa pe copii și, de asemenea, de a informa indirect pe părinții de acasă. După cum am spus deja, probabil nu este momentul să modificăm pictogramele existente. Trebuie să lăsăm timp publicului să învețe sensul noilor pictograme Asta se va putea face cel mai eficient atunci când se modifică și regula de etichetare a produselor care conțin amestecuri de substanțe. Apoi, posibilitatea de a simplifica structura etichetelor în prezent există cerințe multiple, mai ales în ceea ce privește mesajele referitor la riscurile prezentate și la măsurile de precauție necesare. De multe ori s-a constatat că se dau prea multe informații, deci ar trebui să vedem dacă se pot simplifica aceste mesaje. E ceva ce se poate face acum și vom începe să facem asta în cooperare cu statele membre și cu ceilalți factori interesați. Apoi, în final, ne-am propus să repetăm acest studiu, acest demers, după 1 iunie 2015, pentru că la, de la 1 iunie și amestecurile urmează să fie etichetate în conformitate cu noul regulament. Deci pe atunci vechiul sistem va fi ieșit complet din uz și atunci o să vedem cum se înțeleg aceste mesaje de, de, de către publicul general. Apoi, numărul 5, fabricanții și importatorii trebuie să fie încurajați să ambaleze produsele în conformitate cu conținutul informațiilor de pe etichetă. Spuneam înainte că uneori ambalajele sugerează că produsul e mai puțin periculos decât este în realitate. Există dispoziții în acest sens în regulament, trebuie să vedem cum putem lucra cu cei din statele membre pentru a oferi îndrumări concrete referitor la modul în care acest lucru ar putea fi transpus în practică. Sigur, am și multe lucruri de spus, însă deocamdată am să mă opresc și am să vă răspund la întrebări. Vă mulțumim pentru prezentarea dumneavoastră, spune președintele. Am să deschid acum discuția și să dau cuvântul colegilor care doresc să intervină. Doamna Satuhasi. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În cinste aceste ultime întâlniri am să vorbesc propria limbă. Mulțumesc Comisiei pentru prezentarea făcută. În ceea ce privește aceste recomandări, trebuie să spun că n-aș avea multe de adăugat, însă ideea generală de utilizare în condiții de siguranță a produselor chimice este un subiect vast. ei lainkaan käsitellyt. Äh, kemikaali... Ideea aceasta de substanțe chimice folosite ca instrumente în viața de zi cu zi nu e o chestiune pe care am examinat-o în detaliu. Există într-adevăr regulamente stufoase care prezintă tot felul de cerințe de raportare către Agenția Substanțelor Chimice în cazul în care în aceste substanțe sau compuși de substanțe există elemente, componente care impun măsuri deosebite. Însă s-a confirmat că această notificare nu are loc, cel puțin nu cum ar trebui. Eh, cel puțin nu la nivelul așteptat de Agenția pentru Substanțele Chimice, mai ales cei din industrie nu par să respecte această cerință. DEHP avem o listă de notificări referitoare la aceste substanțe există o substanță care a fost semnalată de 96 de ori și asta este cea mai ridicată cifră. Doar șapte substanțe au fost notificate ca atare mai mult de șapte ori. Toate celelalte substanțe au fost semnalate doar o singură dată. Este evident că dacă ne gândim la aceste substanțe chimice, mai ales la cele incluse în listă, există anumite obligații și cerințe specifice referitor la utilizarea acestora. Ori acestea nu sunt respectate, nu sunt puse în aplicare. Și în opinia mea, această chestiune trebuie să o avem și noi în vedere și eventual să încercăm să ne gândim ce măsuri s-ar putea lua pentru a asigura utilizarea acestor substanțe în condiții de siguranță. Când oamenii cumpără aceste substanțe și le folosesc, de exemplu, în construcții, la reparații auto și așa mai departe, dacă ei știu, cunosc posibilele riscuri, e bine, însă de multe ori, iată, acest, acest lucru nu se întâmplă. Cumpărăm substanțe chimice cum am cumpăra legume. Vă mulțumesc! Vielen Dank. Sunt weitere Mulțumesc. Vreau să întreb dacă mai există alte înscrieri la cuvânt. Domnul Clas. Direct, also die, der Andrang ist nicht so groß. Uh, doamna colegă, vă rog. Văd că nu se îngheze prea mulți uh, colegi. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Și eu sunt puțin mirată, pentru că în multe cazuri, și asta se adresează și doamnei Satuhasi, în multe cazuri am adoptat decizii, cum ar fi în cazul uh, biocidelor și utilizării durabile a pesticidelor. Vorbeați și de uh, hainele care sunt tratate cu substanțe chimice. Deci există multe nivele la care am luat deja decizii. Și nu știu care ar fi acum abordarea pe care dumneavoastră considerați oportună. Um, Comisia zice că trebuie să punem accentul pe informare, pe educare și astfel încât etichetarea să devină cunoscută și utilizată de toată lumea. Deci eu cred că este mai mult decât oportun, chiar necesar să avem o campanie de conștientizare și nu cred că putem să schimbăm cai acum la mijlocul cursei și Așadar, cred că este chiar necesar în această fază să facem o activitate de conștientizare și de răspândire a cunoștințelor în legătură cu aceste etichete, aceste labeluri. Deci, sigur că uh, manipularea este importantă și importantă de reglementat, dar trebuie să și spunem cetățenilor ce înseamnă etichetele, ce înseamnă uh, materialele respective, pentru că altfel, altfel degeaba facem etichetare de produse, nu-i așa? Deci, o utilizare și manipulare sigură a substanțelor chimice uh, are și o componentă foarte importantă de uh, conștientizare și de diseminare informațiilor și cred că abordarea Comisiei aici este foarte corectă. Mulțumesc. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Um, dau cuvântul Comisiei. Nu știu cine de la dumneavoastră vrea să ia cuvântul. Direcția General Întrepriză. Mulțumesc. Îi voi da domn, cuvântul domnului Hansi după aceea. Mulțumesc, doamnă Clas, pentru sprijin pentru această propunere și mai ales pentru sprijinul pentru uh, informare. Este un element cheie. Putem scrie câte informații vrem pe o etichetă, dar dacă ele nu sunt înțelese, nu vor avea niciun efect. Nu voi intra în detalii în ceea ce privește toate concluziile studiului, dar dacă vedeți toate amănuntele, vă dați seama etichetele sunt folosite diferit în statele membre. În statele nordice, consumatorii sunt mai bine informați decât în alte state și în funcție de grupul de produse sunt diferențe. Ați uh, menționat biocizii. Consumatorii sunt mai conștienți de pericolul pe care reprezintă acestea față de alte produse, cum ar fi cele de curățare. Bineînțeles, unde există lacune, trebuie să organizăm campanii în viitor. În ceea ce privește punctul uh, adus în discuție de doamna Hasi, îi voi da cuvântul domnului Hansi. Mulțumesc. Mulțumesc, doamne Hasi, pentru întrebare. Am făcut multe previziuni cu privire la efectele RICI. Am scris mai multe, uh, un număr mai mare de dosare decât am avut însă în ceea ce privește inventarul CNL și preînregistrările, am uh, făcut previziuni corecte. De adevăr, uh, suntem preocupați de problema informării. Am încercat cu colegii de la ECA și am încercat să ne dăm seama de ce există diferențe între previziuni și ceea ce se întâmplă, iar apoi să aflăm dacă pur și simplu ne-am înșelat în previziuni sau s-a întâmplat ceva ce putea fi evitat și care poate fi prevenit de ECA în ceea ce privește conformitatea sau informațiile. Este o problemă pe care o analizăm cu colegii de la ECA și sperăm că vom continua să colaborăm după ce am identificat problemele. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi! Mulțumim și pentru prezentarea pe care ne-ați adus-o, dar și pentru prezența dumneavoastră fizică în sală. Și acum trecem la punctul numărul 22, o întrebare cu solicitare de răspuns oral adresată de colega noastră Linda McEwen și de aceea dau mai întâi cuvântul colegii noastre Linda. Um, thank you. Uh... Mulțumesc. Colegii știu poate că în Regatul Unit ne confruntăm cu o problemă fitosanitară care afectează frasinii iar populația de frasini a fost decimată, este o ciupercă, boala devitalizării frasinului și am înțeles că provoacă probleme și în alte părți în Europeană, nu doar în Regatul Unit. În Regatul Unit, unii au încercat să dea vina pe Uniunea Europeană, pentru că nu a interzis importul de plante afectate de boală, pentru că nu au putut să împiedice importul din cauza legislației Uniunii Europene. Și aș dori să întreb Comisia ce măsuri se pot lua în acest sens. A doua întrebare, un punct legat de viitor. Am vorbit cu oamenii de știință care spun că una din probleme este că dăunătorii vin din afara Uniunii Europene. Avem produse care sunt importate și care aduc dăunători în Uniunea Europeană. Aș dori să aflu când poate un stat să ia măsuri când se confruntă cu dăunători, cum ar fi cei din Uniunea Europeană, cei din Regatul Unit, și apoi Există învățăminte care sunt trase din această boală a devitalizării frasinului. Se va îmbunătăți legislația, va lua măsuri în ceea ce privește restricționarea importurilor. Vă mulțumesc. Und jetzt möchte ich... Mulțumim, Linda McGavin, Și acum uh, îl salut pe domnul Pole, directorul secției E din Comisia Europeană, un oaspete mereu bun, binevenit uh, și îndrăgit în comisia noastră. Domnule Pule, aveți cuvântul. Merci, monsieur le président. Mulțumesc. Îmi face plăcere să mă aflu la dumneavoastră în comisie. Este o problemă gravă, cea despre care a amintit doamna McEwen, nu este una nouă în Europa. Acest această ciupercă a fost observată prima dată în Polonia la începutul anilor 90, dar este o boală mai ciudată, mai complexă. Este vorba de o ciupercă și oamenii de știință au avut nevoie de mult timp ca să facă legătura între boală și această ciupercă, ce poate să aibă mai multe forme. din uh, anii 90 am tot fost sesizați de statele membre, dar boala nu este una ce implică o notificare obligatorie. Nu există măsuri comunitare prevăzute în legislația actuală. Regatul Unit a sesizat prezența bolii pentru prima dată în martie 2010 Era vorba mai ales de importuri provenind din uh, restul Europei. Era vorba de puieți care fuseseră plantați și în primii doi ani creșteau pe continent, au, foi, au fost importați în Regatul Unit, unde au fost uh, plantați Uh, în păduri. După prima descoperire în martie, Regatul Unit a întreprins sachete pe teritoriul său și a descoperit 309 focare pe teritoriul țării, concentrate mai ales în East Anglia. Însă există focare peste tot, din sudul Angliei până în Scoția. S-a identificat uh, ciuperca și în, pe plantații, dar și în pădurile uh, sălbatice. Repet, boala există și în alte state membre, dar celelalte state membre care constataseră infecția în anii precedenți, nu ne ceruseră să luăm măsuri, deoarece este o ciupercă greu de eradicat. Sporii sunt transportați de vânt pe distanțe foarte lungi și aceasta poate fi și o explicație pentru prezența sporilor pe teritoriul Regatului Unit. Aceștia puteau fi transportați și de vânt sau uh, puteau să fie aduși uh, prin uh, puieții transportați de pe continent. Prin urmare, sporii sunt purtați de vânt pe zeci de kilometri, ceea ce îngreunează combaterea ciupercii. Nu este suficient să tăiem copacii și să-i ardem, pentru că sporii se poate să fi fost deja transportați pe distanțe lungi. Ce învățăminte putem trage? În primul rând, se pare că în restul lumii, țările terțe nu au identificat oficial boala și se pare că deocamdată boala există doar pe teritoriul Europei, în sens geografic. Nu a fost o problemă sesizată, dar asta nu înseamnă că nu există în restul lumii. Un alt învățământ pe care îl putem trage Trebuie ca supravegherea noilor boli să fie mai bine gestionată la nivel european și este un element al viitorului nostru regulament privind uh, problemele fitosanitare ce va fi adoptat cel mai probabil în primul trimestru 2013 și vom putea să discutăm regulamentul aici. Este vorba de un pachet de cinci uh, legi privind sănătatea animalelor, a plantelor, a semințelor, controlul oficial și finanțarea. În cadrul acestui nou regulament privind uh, sănătatea plantelor, prevedem consolidarea uh, supravegherii importurilor, pentru că aveți dreptate, doamnă, cel mai adesea, de pe urma importurilor de arbori, plante, fructe, de lemn, ajung și aceste uh, boli din țările terțe. Și trebuie să îmbunătățim supravegherea. Dar este nevoie de forță de muncă, este nevoie de bani. În situația actuală, multe administrații își reduc cheltuielile de își reduc bugetul și personalul și trebuie să, să întărim și controlul la frontiere. Trebuie să îmbunătățim detecția în detectarea în statele membre. Vrem să impunem notificarea imediată pentru că adesea statele membre ne sesizează cu întârziere și apoi uh, sunt probleme pentru combaterea bolilor. Vrem să luăm măsuri mai rapid decât astăzi? Nu are rost și e păcat să spun asta. Avem acum Regatul Unit 309 focare nu mai are rost. Sporii sunt transportați de vânt, este tardiv, mai ales că problema este prezentă în întreaga Europa. Oamenii de știință nu au fost nici ei foarte preciși cu privire la cauza bolii. Ar fi trebuit să luptăm împotriva ei în anii 90 și să o eradicăm încă de la prima identificare a prezenței sale. Vă repet, este foarte greu să eradicăm o boală transmisă de vânt sau o boală transmisă de insecte. Există și alte boli, nu este cazul în cazul acesteia, dar există alte boli care sunt transmise de insecte și este greu să combatem uh, bolile care pot să se propage foarte repede și să străbată zeci de kilometri, sute de kilometri în fiecare lună. Acesta a fost răspunsul meu, domnule președinte, pentru doamna McAven. Mulțumesc, uh, domnul uh, Brandi. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc uh, Comisiei Europene pentru răspunsul pe care ni-l oferă și mulțumesc și Lindei pentru formularea întrebării. N-ar trebui să vedem această problemă ca fiind o problemă izolată. Nu, e parte din problema mai largă a acestor specii alogene cu comportament invaziv. Pe de altă parte, mă surprinde locul la care ne aflăm azi în prezent. În trecut s-au calculat costurile acestor specii la 12 miliarde de euro pe an. În iunie 2009, pe atunci, Consiliul a semnalat acest, acest pericol îndreptat împotriva biodiversității și economiei europene și Consiliul a cerut elaborarea unei legislații îndreptate împotriva acestor specii alogene. Proiectul a fost în lucru timp de 2-3 ani și întrebarea mea simplă adresată comisiei este când ne putem aștepta să primim o propunere de măsură legislativă împotriva acestei probleme uriașe reprezentată de speciile alogene cu caracter invaziv, printre care se numără și această boală a frasinilor pe care o discutăm astăzi. Prin urmare, problema nu e nouă, e parte din un capitol mult mai vast. Linda McGovern, mulțumesc. Vreau să vă mulțumesc pentru explicarea extrem de, explicația extrem de clară a fenomenului și o întrebare. Noua legislație va impune obligativitatea raportării acestei boli. Spuneați la început că nu este o obligație de a raporta astfel de cazuri, prin mare nu există niciun soi de presiune în acest sens. Noua legislație va rezolva această deficiență, ca măcar la comisie să se știe să existe un anumit consens științific dacă se poate face ceva sau nu. Uh, doriți să răspundeți? Concernant les... În ceea ce privește speciile invazive, colegi, colegii noștri de la DGMB sunt responsabili pe acest punct, pentru că facem o distinție între boli. Colegii mei de la DG Sanco, uh, eu pentru sănătatea plantelor și colegii mei pentru sănătatea animalelor. Noi suntem responsabili, dar când e vorba de animale sau de plante invazive, colegii de la Direcția Generală de Mediu se ocupă de problemă. Este vorba și de o specie de veveriță care a apărut în Belgia, când e vorba de plante care pot să provoace uh, pagube asupra plantelor europene, atunci colegii de la DG Envy prezintă un proiect și, din câte știu, proiectul trebuie prezentat la sfârșitul lui 2013. Dar trebuie să vorbiți cu ei, pentru că ei sunt responsabili. Într-unul din textele din pachet în ceea ce privește controlul oficial, am prevăzut posibilitatea ca serviciile de control fitosanitar de la frontiere să controleze nu numai bolile atunci când e vorba de plante, dar și această problemă a speciilor invazive. Atunci când pe teritoriul comunităților cum intră fie uh, prin uh, călători comerciali sau călători privați care au un bagaj plante, ar trebui să se prevadă ca inspectorii fitosanitari de la frontiere să controleze ceea ce nu puteau controla până acum, din punct de vedere juridic. Cu privire la legislația obligatorie, ob, obligatorie pe viitor, am prevăzut ca forma juridică să fie de regulament. Acum uh, e vorba de o directivă, ceea ce face ca fiecare stat membru să poată să transpună în propria legislație națională uh, termenii directivei. Dar uneori s-au făcut ajustări în funcție de situația națională. Textul viitor va fi un regulament, se va impune direct, mai ales în ceea ce privește notificarea noilor boli. Am prevăzut un termen de trei zile. Dacă un stat membru nu respectă termenul, atunci uh, aplicăm mecanismele uh, juridice necesare, dar noi dorim să ajungem la o notificare rapidă și la începutul uh, apariției unei boli pe teritoriul comunității uh, prevedem ajutoare financiare pentru eradicare. Dacă așteptăm un an, doi ani, deja este tardiv și nu mai putem să facem nimic. Sporii zboară peste tot, insectele zboară peste tot și deja devine prea târziu. Trebuie să luăm măsuri rapid atunci când identificăm prima oară boala și să compensăm și pierderile financiare. Și asta prevedem în viitoarea lege ce va fi examinată aici la începutul lui 2013. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Pule, și așteptăm cu nerăbdare să vedem ce ne aduce anul 2013. Oricum, această chestiune ne va mai preocupa și anul uh, care vine. Vreau să mulțumesc colegilor, colegilor pentru dezbatere, vreau să mulțumesc com- uh, comisie pentru prezentare, cât și pentru răspunsul la întrebări. Am epuizat ordinea de zi și nu pot să zic decât să vă mai spun că ne revedem pe 23 și 24 ianuarie aici la Bruxelles. Și acum, pentru că este mai multă liniște și ne auzim mai bine, doresc uh, celor două colege și colegului Gerbrandi, eh, dar și celorlalți prezenți în sală, sărbători fericite, Crăciun binecuvântat, un an nou fericit și cu sănătate. Vă doresc o întoarcere eh, sigură în circumscripțiile dumneavoastră și să reveniți cu forțe proaspete, pentru că va fi un an foarte palpitant, va fi un an cu încărcat eh, în care vom avea o agendă încărcată. Mulțumim încă o dată tuturor ascultătorilor noștri, mulțumim interpreților, asistenților și colaboratorilor care ne-au ajutat. La revedere!